iniziamo subito. Dragi colegi, vom începe. Urăm bun venit președintelui Africii de Sud, Jacob Zuma, care în ciuda faptului că în timpul vizitei sale la Bruxelles are foarte multe întâlniri, a dorit să se afle alături de noi și având în vedere temele pe care le vom discuta cu președintele Zuma, am considerat oportun să invităm și Comisia pentru Dezvoltare la această dezbatere, precum și Comisia pentru, Delega- pentru Relațiile cu Africa de Sud uh, și Comisia pentru Relații cu Parlamentul Panafrican și salut reprezentanții acestor delegații și comisii. Vă anunț uh, faptul că domnul președinte va trebui să ne părăsească la ora 10, 10 și 5 maxim, pentru că apoi se întâlnește cu regele Albert al Belgiei, deci avem foarte puțin timp la dispoziție. Voi începe cu, o, cu câteva scurte observații. Domnule președinte, Uniunea Europeană consideră că Africa de Sud este un partener foarte important pentru noi, nu doar în uh, Uh, în raporturile bilaterale, uh, dialogul politic și relații economice, dar și în perspectiva mai amplă de eforturi comune pentru stabilitate, dialog și pace pe continentul african. Și în uh, lupta globală împotriva unor provocări, cum ar fi schimbările climatice. Ne interesează de aceea uh, viziunea dumneavoastră în legătură cu relațiile cu Europa și rolul pe care dorește Africa de Sud să-l aibă pe continentul african în cadrul cooperării multilaterale, mai ales la ONU. Având în vedere că avem puțin timp la dispoziție, vă dau imediat cuvântul pentru intervenția dumneavoastră, urându-vă încă o dată bun venit circa 10-15 minute pentru il suo intervento. Pentru intervenția dumneavoastră am prevăzut 10 până la 15 minute. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult, stimate domnule președinte al Comisiei pentru Afaceri Externe. Stimate domnule președinte al Comisiei pentru Dezvoltare, stimați președinții ai delegațiilor pentru relațiile cu Africa de Sud și cu Parlamentul Panafrican, stimați uh, oaspeți, uh, doamnelor și domnilor, aceasta este prima mea vizită la acest Parlament și vă mulțumesc, mulțumesc domnule, domnului președinte Buzek pentru buna primire și pentru uh, discuția pe care am avut-o în această dimineață. Discuția noastră în legătură cu uh, dezvoltare, cooperare globală, uh, lupta împotriva schimbărilor climatice și cooperarea în curs cu Africa de Sud um, au fost discutate și am vorbit despre importanța pe care o dăm noi relației cu Uniunea Europeană. Relațiile noastre cu Uniunea Europeană au evoluat de la trecerea țării noastre la democrație acum 16 ani. Ieri a avut uh, loc al treilea summit între Africa de Sud și Uniunea Europeană, încunodat cu succes. Și acest lucru a arătat că Uniunea Europeană este un partener foarte important pentru comerț, investiții și dezvoltare pentru Africa de Sud. Cooperarea noastră structurată pentru dezvoltare merge bine. Avem 12 forumuri pentru dialog în sectoare precum ar fi sănătatea, energia, mediul, dezvoltarea durabilă, comerțul, știința și tehnologia, domenii în care cooperăm la programe și proiecte concrete. Apreciem faptul că din 94 încoace Banca Europeană de Investiții a împrumutat peste 2 miliarde de euro pentru peste 40 de proiecte care s-au adăugat eforturilor guvernului nostru în sectoarele cele mai critice pentru dezvoltarea țării noastre, cum ar fi îmbunătățirea ofertei de servicii, energia, dezvoltarea infrastructurilor, sprijinul pentru întreprinderile mici și mijlocii, și microcreditele. Investițiile în, infrastruct- în dezvoltarea infrastructură au fost subliniate, au fost uh, încununate uh, de faptul că am putut organiza Cupa Mondială de Fotbal din acest an și Africa de Sud contează pe Uniunea Europeană um, ca membru al comunității pentru dezvoltarea în zona Africii de Sud, uh, Sudului Africii uh, și zona uh, Caraibelor. Aceste acțiuni confirmă faptul că Uniunea Europeană poate să joace un rol important uh, în uh, lumea în curs de dezvoltare. Parteneriatele cu sudul continentului cu Africa și cu alte zone în curs de dezvoltare trebuie să fie consolidate pentru a se adăuga agendelor pentru dezvoltarea acestor regiuni. Cel de-al treilea summit Africa-Uniunea Europeană, care avea loc în Libia în luna uh, decembrie, va fi un uh, eveniment important în acest sens și va oferi ambelor părți posibilitatea de a-și reafirma angajamentul pentru dezvoltarea parteneriatelor și pentru a căuta căi de a îmbunătăți aplicarea strategiei comune dincolo de anul 2010. Considerăm că Există un potențial încă nefolosit, uh, potențial important uh, de consolidare a parteneriatelor uh, pentru a obține rezultate tangibile în Africa. Sperăm că vom avea relații constructive, cu creativitate, realism pentru um, a face parteneriatul să renască, să se dezvolte pe baza parteneriatelor și spiritului de leadership. Conferința ONU în legătură cu obiectivele de dezvoltare ale mileniului trebuie de asemenea să um, participe la acest uh, summit și la modul în care strategia va fi aplicată după anul 2010. Doamnelor și domnilor, relațiile Uniunii Europene cu Africa, zona Caraibelor și uh, zona țărilor uh, din Oceanul Pacific sunt uh, foarte importante, mai ales relațiile comerciale. Dificultățile um, cu care se confruntă aceste țări, mai ales în situația actuală de criză, um, arată că este nevoie de o schimbare de paradigmă în negocierile comerciale. Cel de-al doilea summit Africa-Uniunea Europeană, care a avut loc în 2007, um, a permis discutarea acestor probleme în detaliu și iată, acum, după trei ani, ne aflăm în aceeași situație ca țară membru a SADAC uh, și alte organizații, suntem în continuare implicați uh, și dorim să facem eforturi pentru ca negocierile să fie duse la bun sfârșit. Dar trebuie să repetăm faptul că trebuie să se pună accentul pe dezvoltarea relațiilor, în interesul tuturor, un acord final care să permită dezvoltarea tuturor partenerilor, care sprijină eforturile de dezvoltare regională în Africa. Și rămân de rezolvat probleme importante, cum ar fi uh, problema uh, regulilor de origine, care trebuie rezolvată înainte să poată ajunge la un acord. Cu privire la runda de dezvoltare de la Doha, sperăm că comerțul internațional să devină mai echitabil și să sprijine prioritățile de dezvoltare, la care mai bine de două de treimi din statele membre OMC uh, sunt parte. Doamnelor și domnilor, considerăm că Parlamentul European are un rol foarte important de jucat în punerea în aplicare și în monitorizarea relațiilor Uniunii Europene, nu doar cu Africa de Sud, însă cu continentul african în general și cu țările în curs de dezvoltare. Considerăm că Parlamentul European poate să fie forța motrice care să ducă la relații mai strânse și mai aprofundate între Uniunea Europeană și restul lumii, mai ales cu Africa. În consecință, vom continua să avem relații cu comisiile dumneavoastră, mai ales în uh, ce privește uh, domenii de importanță continentală, regională uh, și între instanțele noastre. În luna octombrie, relația de comerț internațional din Afri- Comisia de Comerț Internațional din Africa de Sud va aprofunda aceste subiecte. De asemenea, mulțumim pentru relația foarte bună pe care am avut-o Uh, cu delegațiile pentru, uh, pentru Parlamentul Pan-African. Adunarea parlamentară comună va continua să ofere deputaților posibilitatea de a avea o cooperare mai strânsă și uh, relații mai aprofundate. Doamnelor și domnilor, criza globală și o globalizare tot mai mare au dus la o nevoie irefutabilă de consolidare a cooperării prin parteneriate care vor duce la o dezvoltare durabilă. Avem și continuăm să, continu- să, să încurajăm parteneriatul nostru strategic cu Uniunea Europeană. Considerăm că parteneriatul poate să rămână puternic și poate să Uh, ajute la atingerea obiectivelor noastre de dezvoltare printr-un angajament continuu din partea ambelor părți în beneficiul atât uh, africanilor de sud, dar și al popoarelor europene. Aș dori să vă mulțumesc pentru primirea dumneavoastră călduroasă și pentru timpul pe care mi-l acordați. Sunt uh, conștient că nu aveți prea mult timp la dispoziție și uh, sunt sigur că în uh, minutele care ne rămân la dispoziție ar fi bine să abordăm și alte subiecte pentru că deputații consideră că democrația uh, va predomina doar dacă deputații parlamentarii aleșii popoarelor au un cuvânt important de spus în guvernare și în controlul democratic. Vă mulțumesc! Grazie Presidente, il tempo a disposizione è veramente... Mulțumesc, avem foarte puțin timp la dispoziție. Așa că trebuie să fiu uh, foarte sever uh, în respectarea timpurilor de intervenție. Are cuvântul uh, domnul președinte Strifler, vicepreședinte al Comisiei pentru Dezvoltare. Un singur minut pentru fiecare intervenție, vă rog, pentru ca toți ceilalți colegi să poată să ia cuvântul. Mulțumesc! Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Africa de Sud e o țară în, în uh, Uh, dezvoltare în conformitate cu OCDE-ul, însă face parte din BRIC, deci face parte din uh, grupa țărilor emergente. Care ar trebui să fie viitorul dezvoltării pe continentul african și uh, cum puteți aborda sărăcia din insulele de sărăcie care rămân foarte importante în țara dumneavoastră? Cum considerați că ar fi mai bine să folosiți ajutorul pentru dezvoltare pe care îl primiți de la Uniunea Europeană și cum ar trebui să arate această relație pe anii următori? Mulțumesc! Pun Domnul Cashman, președintele Delegației pentru Relațiile cu Africa de Sud. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Am avut o primă întâlnire cu domnul Zuva, deci uh, renunț la timpul meu de vorbire. Foarte drăguț din partea dumneavoastră, domnul Galer, președintele Delegației pentru Relațiile cu Parlamentul Panafrican. Vă rog, și eu am avut o întâlnire, <laughs> deci uh, și eu renunț la timpul de cuvânt. Foarte bine, domnul uh, Michel, lui Michel. Mulțumesc, domnule președinte. Știm cu toții că ați jucat un rol foarte important de mediator în anumite conflicte în Africa. Uh, timpul nu ne permite, însă aș dori să mă refer doar la situația din Zimbabwe, pe scurt. Fără medierea dumneavoastră, Uh, această țară nu a fi avut aceeași evoluție precum cea pe care a avut-o, chiar dacă sigur că rămân uh, foarte multe zone de umbră acolo. Știți că Uniunea Europeană menține măsuri de restricții față de Zimbabwe și aș dori să știu care este poziția dumneavoastră în ce privește aceste măsuri de restricționare. E bine, ele sunt uh, utile sau din contră sunt contraproductive? Mulțumesc, domnul Swenson. Mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, știți, uh, știm uh, proiectele de școală din Africa de Sud, 60.000 de uh, credite sunt acordate și mii de dolari. Aceste proiecte au fost încununate de succes. Felicitări, domnule președinte. Um, din partea fondatorilor și uh, a finanțatorilor din Suedia. SIDA, HIV-SIDA este una dintre proiectele cele mai, din problemele cele mai mari din Africa. Cum vă pregătiți pentru viitor? Domnule președinte, aveți idei mai uh, radicale, mai concrete pentru a pune capăt răspândirii acestei boli. Aș dori să-mi exprim satisfacția, domnule președinte, uh, când ați vizitat Lesotho, Nelson Mandela a primit uh, sprijinul, o încurajare din partea guvernului suedez. Uh, trebuie să spun că mă bucur, domnule președinte, că suntem implicați în aceste proiecte Start Life din școli și vă felicit și vă încurajez uh, pe această cale. Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Gomes. Doamna Gomes. Domnule președinte, Nelson Mandela nu este doar un erou din Africa de Sud uh, este și eroul meu personal, uh, eroul meu favorit. El uh, a beneficiat de pe urma solidarității. E o femeie în Etiopia închisă pe viață, care ar trebui să uh, devină un adevărat uh, echivalent feminin al lui Nelson Mandela. Mă întreb uh, dacă Africa de Sud ar putea face ceva pentru această femeie curajoasă, Birtu Midexa? Mulțumesc. Domnul Watson. Foarte pe scurt, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i urez și eu bun venit domnului președinte Zuma. Mulți dintre noi au fost am fost impresionați de progresul înregistrat de țara sa în ultimii ani și îi urăm toate cele bune pentru viitor. Sperăm că noul acord semnat între Africa de Sud și Uniunea Europeană ne va ajuta să ne aprofundăm cooperarea și să îmbunătățim în special cooperarea în ceea ce privește chestiunile globale. Domnule președinte Zuma, totuși planează anumite îngrijorări, pentru că citim rapoarte potrivit cărora se discută despre restricționarea, potențiala restricționare a libertății jurnalismului, a libertății de expresie. Aș dori să ne spuneți dacă libertatea mass media va rămâne un principiu important pentru țara noastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Sargentini are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte! Ca vicepreședinte a delegației pentru Africa de Sud, sunt încântată să-l avem astăzi alături noi pe domnul Zuma, domnul președinte Zuma. Menționez faptul că, și vă salut încă o dată, democrația este primordială în protejarea intereselor oamenilor. Dezbaterea din ultima lună a fost uh, foarte intensă în uh, Africa de Sud în ceea ce privește libertatea mass media. Săptămâna trecută a avut loc și o conferință generală în acest sens. Ați putea să ne spuneți uh, ce se întâmplă în guvernul Africii de Sud în ceea ce privește recursurile mass media la tribunal și care este opinia dumneavoastră în ceea ce privește ideile emise de domnul Van Rompuy ieri, în ceea ce privește uh, în ceea ce privește suspendarea sancțiunilor uh, privind pentru Zimbabwe. Domnul Van Alden are cuvântul, spune președintele. Mulțumesc, domnule președinte. Îi urez și eu bun venit, domnul președinte Zuma. În trecut, Africa de Sud a fost foarte reticentă când a venit vorba de asumarea leadership-ului regional în zona de sud a continentului. Și aici mă refer în special la Zimbabwe. Știm că în ultimii ani au avut loc evoluții, unele au fost chiar foarte benefice. Însă, iată, Africa de Sud a progresat în timp ce cei din Zimbabwe au suferit de pe urma regimului lui Mugabe. Mugabe este în continuare la putere și în continuare exploatează populația. Recent am văzut ce s-a întâmplat la mina de diamante merenghe. Unii dintre colegii mei vă, încuraja, vă încurajează probabil să spuneți că nu ar trebui să emitem sancțiuni țintite. Ei bine, Sancțiunile, vă reamintesc, nu ar fi împotriva lui Zimbabwe, ci ar fi măsuri țintite împotriva lui Mugabe și a aliaților acestuia care au exploata, exploatat uh, populația uh, din Zimbabwe de mai bine de 10 ani. Cred că ar trebui să vă asumați un rol pentru îmbunătățirea situației din Zimbabwe. Vă mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele, are cuvântul domnul sau doamna Ați Gheorghe. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața. Există o serie de probleme cu care se confruntă Africa de Sud. Aș dori ca președintele să se refere puțin, în mod special, la Jocurile Olimpice. Ce posibilități are statul în acest sens? Cum le poate organiza? și aș dori să mă refer și la numărul mare de cetățeni care au uh, activat în acest domeniu. Și aș dori să știu dacă aceștia au fost, uh, dacă aceste persoane au fost uh, Uh, plătite pe timpul uh, campionatului mondial și după aceea au rămas șomere. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule președintele. Domnul de Cleis are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mereu m-a interesat Africa de Sud uh, și datorită rudirilor lingvistice ce există în acest sens. Noi aici ne interesăm foarte mult de ceea ce se întâmplă în Africa de Sud. Ne interesează, de exemplu, anumite forme de criminalitate și uh, vedem că din 1994 mai bine de 3000 de buri au fost uciși. Ne interesează situația acestora, pentru că aceștia au fost atacați pe fermele lor și au fost uh, uciși într-un mod atroce. Nu este o coincidență că se întâmplă asemenea situații, este o problemă structurală și există anumite tendințe în acest sens. Există lideri care apelează la motouri precum să ucidem fermierii, să ucidem burii și vedem că există o rată mare de participare la aceste evenimente. Aș dori să aflu ce ați făcut în trecut pentru a rezolva această problemă și ce veți face pe viitor pentru a o stopa. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Domnul Landsbergis are cuvântul. Mr. President, uh... Domnule președinte, v-aș fi tare recunoscător dacă v-ați referi puțin la misiunile de promovare a păcii în Africa de Sud. Iată, misiuni, misiuni de promovare a păcii nu doar în țara noastră, ci pe întregul continent, care este marcat de asemenea evenimente, chiar și Nordul. Mulțumesc, spune președintele. Domnul Panțeri are cuvântul. Ehm, anch'io penso che sia un paese in crescita. Și eu sunt preocupat de dezvoltarea țărilor în curs de dezvoltare, pentru că creșterea lor economică ar putea rezolva multe probleme. O țară uh, O problemă majoră a Africii de Sud uh, este securitatea și criminalitatea și eu cred că acesta este un factor care pune uh, piedică uh, dezvoltării mai rapide a unei țări ca Africa de Sud. Aș dori să știu, domnul președinte Zuma, ce ați făcut sau ce veți face pentru a lupta împotriva acestui flagel. Mulțumesc! Mi Am greșit, mai avem o intervenție a colegului Klaus Dolfer. Mulțumesc și eu aș dori să urez bun venit domnului președinte. Africa de Sud a organizat un campionat mondial minunat și am uh, acumulat tot, cu toți experiențe pe timpul campionatului. Uh, pentru că, iată, țin să vă felicit, pentru că, iată, mulțumită campionatului, avem acum o altă imagine despre Africa de Sud. Aș dori să știu care a fost uh, plus valoarea economică pentru Africa de Sud, pentru că Iată, în general, uh, aflăm doar că concernele multinaționale au câștigat de pe urma construirii stadioanelor, dar aș vrea să știu care a fost efectul economic la nivelul statului dumneavoastră. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Domnule Zuma, aveți posibilitatea să răspundeți acum. Thank you, thank you. I... Mulțumesc, domnule președinte. Îmi dau seama că sunt la Parlament după această rundă. Iată câte întrebări mi-au fost adresate. Ei bine, pentru a răspunde la toate întrebările am avea nevoie de foarte, foarte mult timp. Unele întrebări necesită răspunsuri exhaustive, de dragul clarității. Aș dori să încep cu Zimbabwe. O serie de întrebări adresate s-au referit la Zimbabwe. Și apoi o să trecem la celelalte chestiuni, pentru că deja simt ciocănelul și uh, știu că nu trebuie să, să vorbim prea mult. Referindu-mă la Zimbabwe, după cum știți, Africa de Sud a fost parte a procesului de la începutul problemelor din Zimbabwe. De îndată ce problemele din Zimbabwe au început, guvernul sud-african a intervenit și am făcut foarte multe lucruri uh, pe atunci. Încercăm să preîntâmpinăm adâncirea problemei. Am avut și comisii ministeriale comune cu Zimbabwe pentru a stopa problemele. Și asta pentru că, în primul rând, noi am uh, înțeles foarte clar că tot ceea ce se întâmplă în Zimbabwe va avea un impact asupra nostru. Și atunci, în acest context, nu ne-am pus uh, problema în felul următor, ce se întâmplă în Zimbabwe și ce face Zimbabwe. Ne-am pus problema altfel, ne-am spus că acest, tot ceea ce se întâmplă acolo ne afectează pe noi. Ne-am asumat postura de leadership înainte ca oricine altcineva să o facă, dar a fost foarte dificil, pentru că, iată, erau implicate două părți extrem de încăpățânate, fiecare, în ceea ce privește propriile credințe și valori. Și uh, implicarea, în special a fostului președinte Beghi, Deci implicarea fostului președinte în Becky a fost una care s-a referit la sistemul electoral și numărarea votului. Și mulțumită implicării acestuia, iată s-a ajuns la situația în care toate părțile au fost convinse ca numărătoarea voturilor să înceapă de la secțiile de votare și atunci rezultatele obținute au fost mult mai clare. E bine, pe atunci contribuția aceasta nu a fost semnalată ca atare. Și vreau să vă spun că de pe atunci noi am facilitat soluționarea problemelor în Zimbabwe. Și de fapt, Acordul despre care vorbim astăzi a fost facilitat de Africa de Sud. Pe vremea, la vremea respectivă nu am fost de acord cu comunitatea internațională când se, lumea se aștepta ca uh, Zimbabwe să fie atacat, criticat și așa mai departe. Noi am decis să nu mergem pe această cale pentru a genera eficiență maximă în procesul de facilitare. Poți să arăți cu degetul uh, oamenii uh, pentru care te implici și iată că astfel Zimbabwe a înregistrat rezultate. Putem să spunem acum că la summitul SADAC, ce a avut loc în urmă cu aproximativ două luni, am prezentat un raport care prezenta marele progres efectuat în Zimbabwe cu un drum de parcurs foarte detaliat cu privire la ceea ce va trebui să facem pe mai departe. La summitul respectiv, uh, datorită faptului că Zanupiev uh, consideră că sancțiunile trebuie să fie foarte clare, ar trebui apelat la comunitatea internațională pentru ca acestea să fie date. Trebuie să dăm însă o șansă acestui proces de evoluție. Noi considerăm că problemele încă pendinte nu mai sunt chiar cum erau la început. Și acestea sunt în număr de trei, la urma urmei. Noi suntem convinși că dacă rămânem la sancțiuni, sancțiuni uh, pe care noastră le numiți restricționări individuale, limitări. Ei bine, atunci să nu uităm că Zanupi F susține că în vreme ce comunitatea internațională susține unitatea guvernului, nu susține funcționalitatea de plină acestuia. Asta, dat fiind faptul că unii pot să continue să-și îndeplinească datorii, îndatoririle, alții nu, datorită din cauza sancțiunilor. Și atunci, deși lucrurile acestea referitoare la sancțiune par să fie destul de limitate, au repercursiuni extrem de ample în viața reală, pentru că împiedică anumiți funcționari, anumite autorități să-și îndeplinească sarcinile. În opinia mea, în opinia noastră, dacă nu înlăturăm sarcinile, de fapt, noi jucăm după muzicuța celor care au vrut să pună buna pe Zimbabwe de mult deja. Tensiunile electorale vor tinde să crească și, la final, care va fi rezultatul, alegerile vor fi violente. Dacă însă înlăturăm toate aceste probleme, oamenii nu vor mai avea nicio scuză să spună, e bine, ne-a fost greu. Atunci, uh, trebuie să ținem seama de faptul că Sadac nu poate să întreprindă acțiuni. Dacă ar face-o, atunci ar fi ca și cum s-ar alătura celor care sunt împotriva statului Zimbabwe și ar submina eficiența SADAC. Știu că cei care dau din uh, cap în mod dezaprobator sunt foarte departe de Africa de Sud. Avem uh, aici o problemă concretă, o problemă care nu depășește sfera teoretică. O cunoaștem, cunoaștem Zanupi F. Cunoaștem originea opoziției. Deci, nu vorbim doar pentru a face cuiva pe plac. Vorbim astfel pentru că vrem să soluționăm problemele din Zimbabwe și de aceea s-a dat... Face apel acum la comunitatea globală să renunțe la sancțiuni, să le suspende pentru a da șanse de succes eforturilor întreprinse de noi. În orice acțiune, în orice negociere, există procesul de a da și a lua. Și acum comunitatea globală ar putea să cedeze puțin pentru a consolida eforturile. Și chiar dacă nu mă credeți, vă spun că sancțiunile inhibă posibilitatea SADAC de a face mai multe pentru Zimbabwe. Credem că progresul efectuat până acum ar putea fi afectat de obstacolele ce există acum acolo. Suntem acum în cursul de a îi convinge pe cetățeni că problemele individuale nu sunt cele care de fapt, uh, sacrifică țara. Nu poți să învinuiești un procuror, un avocat arestat pentru tot ceea ce merge rău în țară. Trebuie ca oamenii acum să ne ajute pe noi să ajutăm statul Zimbabwe să-și soluționeze problemele. Și am spus că Africa de Sud nu face acest lucru de dragul de a o face. Nu! Noi, cei din statul meu, suferim de ceea ce se întâmplă în Zimbabwe și noi suntem cei care facilităm ameliorarea problemelor. Am uh, zăbovit puțin asupra acestui subiect pentru că, iată, este un subiect extrem de actual care interesează pe toată lumea și este o chestiune care, cred eu, odată tratată ne va ajuta să îi ajutăm pe cei din Zimbabwe. Permiteți-mi să mă refer și la Curtea de Apel privind cazurile mass media. Da, s-a discutat uh, în 2007 pe marginea acestui subiect și a fost dată o rezoluție în acel an, potrivit căreia se stipula investigarea uh, posibilității creării unei astfel de instituții. Africa de Sud a fost uh, prezent Africa de Sud a fost prezentată ca un stat în care deja s-a petrecut investigație, dar nu. În rezoluție se stipula posibilitatea investigării unui astfel de tribunal. Discutăm concret despre faptul că maniera redactării textelor jurnalistice afectează într-un fel sau altul drepturile cetățenilor. Trebuie respectată demnitatea și dreptul la viață privată a cetățenilor, lucruri garantate prin Constituție. Partidul aflat la guvernare are răspunderea să protejeze drepturile cetățenilor, pentru că asta este stipulat în Constituție. Noi nu spunem că instituțiile care există acum trebuie să fie uh, închise. Mass media a semnalat că există nereguli, dar să nu uităm că, referindu-ne concret la cazul mediatorului, mediatorul, de cele mai multe ori, referindu-se la un reportaj jurnalistic spune, cereți scuze pentru ceea ce ai scris. Ei bine, dacă scuzele nu sunt suficiente, atunci trebuie să vedem ce putem face mai departe. Ei bine, nu pot face deocamdată nimic. Eu, în calitate de cetățean al acestui stat, trebuie să pot să fac apel la un tribunal în acest sens. Deci să nu uităm că nu discutăm despre o structură care va începe să analizeze aceste probleme. Nu! Uh, va analiza problemele pe măsură ce cetățenii semnalează nemulțumiri, pentru a interveni și a corecta problemele. Acum dezbatem acest subiect și noi, partidul aflat la guvernare, am luptat pentru drepturi și pentru libertatea mass media și vom uh, apăra principiile mass media în continuare, dar această libertate de expresie nu trebuie să fie abuzată. Este de fapt acum singura instituție autoreglementată în Africa de Sud. În rest, tot ceea ce ține de guvern, de parlamentari, este reglementat. Dar de ce ar trebui să scriem un cec în alb celor din mass media, un cec în alb care va fi abuzat? Aceasta este problema cheie aici. De la acest punct plecăm. Nu spunem pur și simplu ne-am săturat de libertatea presei. Nu! Vrem libertatea presei, este un lucru foarte important pentru societate. Așa că Țin să menționez că în legătură cu libertatea presei și cu faptul că s-a spus că se discută despre secretele de stat, ei bine, țineți, permiteți-mi să spun că nu există stat fără secrete și ar trebui să vedem cât de departe ținem să mergem când vine vorba de protejarea informațiilor. Pentru că, la urma urmei, un stat are secrete și țin să spun că s-a exagerat foarte mult uh, de partea celor care au comentat acest subiect. Deci să nu uităm că legea a fost deja uh, proiectată, redactată, dar se discută încă până la promulgarea acesteia. Referitor la cei din domeniul construcțiilor uh, premergătoare campionatului mondial. Ei bine, avem un plan uh, foarte mare de dezvoltare a infrastructurii naționale și acele competențe dobândite de lucrători în timpul campionatului mondial trebuie să fie utilizate pentru a ne dezvolta în continuare. Și avem un buget deja alocat pentru aceste persoane. Este un buget pus deoparte. Aceste persoane nu vor rămâne pe drumuri, ci vor fi absorbite în programele pe care am decis să le implementăm pe mai departe. Încerc să caut acum și celelalte întrebări care mi-au fost adresate, pentru că, iată, încă domnul președinte nu a bătut cu ciocănelul. Și președintele spune că are, aveți tot timpul din lume. Este minunat, spune domnul președinte Zuma. With regard to the question... În ceea ce privește rolul pe care crede Africa de Sud că îl poate juca pe continentul african, considerăm că, având în vedere mărimea, nivelul de dezvoltare și experiența Africii de Sud, avem un uh, rol important de jucat și jucăm uh, un rol important pentru că facem tot ce putem pentru a încerca să oprim violența în Africa, să um, ajungem la o situație de pace, să participăm participăm la menținerea păcii, la medierea și facilitarea rezolvării conflictelor. Folosim resurse foarte importante în acest scop și considerăm că suntem o poartă de acces înspre Africa. De aceea ne asumăm rolul. N-am dorit niciodată să avem un rol secundar pentru că credem că avem capacitățile, înțelegerea politică de a ceea ce trebuie să se întâmple și acționăm astfel. În ceea ce privește HIV-SIDA, da, în trecut am avut probleme cu această boală, dar nu politicile erau greșite, politicile erau corecte, programele erau corecte. Problema era politicizarea subiectului HIV-SIDA. Și astfel a existat tendința ca programele noastre să devină mai puțin importante pentru că unii aveau anumite puncte de vedere care au dominat dezbaterea. Dar am corectat uh, situația și cu un program foarte viguros de luptă împotriva HIV-SIDA uh, am uh, făcut progrese într-o direcție diferită. Am uh, organizat campanii de testare. și am uh, încurajat astfel oamenii uh, să facă apel la această testare, să nu se teamă de rezultate. Și programul este în curs, precum și multe alte programe în, această, în legătură cu acest subiect. În ceea ce privește situația doamnei care este prizonier politic în Etiopia, nu am toate detaliile. Putem, e ușor de spus, e ca și Nelson Mandela. Cu toții cunoaștem implicarea politică a domnului Mandela. Nu știu ce a făcut această doamnă, dar dacă a fost, este deținută pe nedrept, putem avea un punct de vedere, dar nu știm dacă acești oameni au încălcat legile țării sau nu. Deci este foarte greu să vă spun acum uh, care este punctul meu de vedere în legătură cu un aspect uh, uh, pe care nu-l cunosc. În legătură cu Jocurile Olimpice, da, bineînțeles, am dorit să organizăm Jocurile Olimpice. Avem posibilitățile să le organizăm. La jumătatea anilor 90 am cerut uh, să organizăm uh, Jocurile Olimpice. De această dată facem o campanie foarte puternică și sperăm că comunitatea internațională ne, ne va sprijini. Îmi cer scuze dacă nu am răspuns la toate întrebările. Mă uit uh, dacă a rămas vreo întrebare la care nu s-a răspuns. Well, with regard to the economic... În ceea ce privește beneficiile economice ale Cupei Mondiale, acestea sunt imense. Infrastructura pe care am dezvoltat-o pentru a ne pregăti pentru Cupa Mondială este imensă. Am îmbunătățit rețeaua de drumuri, am ameliorat aeroporturile, am creat, am construit noi stadioane, uh, am uh, îmbunătățit, am uh, modernizat alte stadioane și dar rezultatele acestor investiții s-au făcut simțite și PIB-ul nostru a crescut. Dezvoltarea Africii de Sud nu va mai fi aceeași după Cupa Mondială. Mai mult de atât, Cupa Mondială a comunicat lumii despre Africa de Sud. Unii nu știau că Africa de Sud avea astfel de capacități. Am arătat astfel că Africa de Sud este capabilă uh, să construiască infrastructurile la timp, chiar uh, cu patru luni înainte de termenul limită și funcționarii de la FIFA au fost uh, mulțumiți de facilitățile oferite, dar și de capacitatea noastră de a organiza Cupa Mondială nu au existat probleme și, în plus, s-a adăugat modul în care uh, cetățenii Africii de Sud s-au unit uh, în spiritul uh, Cupei Mondiale. Deci s-a născut un nou spirit de unitate națională. Toată lumea a um, afișat uh, steagul uh, Africii de Sud și toată lumea s-a simțit mândră să fie, uh, toți s-au simțit mândri că sunt cetățenii Africii de Sud, deci acest eveniment a participat la reconcilierea națională. I think uh, we have tried, let me just do the last check. Mai verificăm încă o dată dacă am răspuns la toate întrebările. Oh, <clears throat> violence on farmers. Nu am uh, vorbit uh, despre violența împotriva anumite tipuri de violență. Într-adevăr, violența a existat uh, în uh, Africa de Sud, chiar și împotriva agricultorilor, împotriva fermierilor. Avem chiar un plan specific de a rezolva această problemă a violenței împotriva agricultorilor și acest plan a fost discutat între forțele de poziție și agricultori. Fermierii s-au declarat mulțumiți de acest plan și, în general, bineînțeles, violența um, a scăzut în anumită măsură, în general, un raport a arătat faptul că reușim să controlăm violența. Have I said anything about peacekeeping? Am spus ceva despre menținerea păcii în Africa? Da. Uh, am răspuns la toate întrebările. Dacă are cineva o întrebare la care nu am răspuns, pentru că se pare că mai am încă timp, nu este cazul. Mulțumim! Colleghi, ritorniamo al punto 1, approvazione del... Dragi colegi, revenim la punctul 1 de pe ordine de zi, aprobarea ordinii de zi. Având în vedere greva controlorilor aerieni, trebuie să amânăm punctul privind schimbul de opinii cu Pavlo Klimkin, viceministrul ucrainian pentru afaceri externe, și Boris Tarasiuk, președintele Comisiei pentru Integrarea Europeană din Parlamentul Ucrainian. Aceste aceste întâlniri sunt amânate pe după masă de la ora 17. Doamna Sargentin. Pliato, previsto... Um, ședința biroului extins pentru după masă va avea loc la ora 11 și un sfert în această dimineață. Riguardo l'approvazione dei processi verbali. În ceea ce privește aprobarea proceselor verbale ale ședințelor de pe 2 septembrie, 6 septembrie și 7 septembrie, dacă nu aveți obiecții, le considerăm aprobate. Nu există obiecții, se adoptă. Punctul succesiv, concluziune de un acord de parteneriat. Apoi, încheierea um, acordului de parteneriat și cooperare cu Turkmenistanul, uh, proiect de recomandare. propunerea de rezoluție privind încheierea unui uh, parteneriat de cooperare între uh, comunitățile europene, statele membre și Turkmenistanul. Doamna raportor este Norica Nicolai. Doresc uh, să amintesc colegilor că dezbaterea de astăzi se bazează pe două documente. Proiectul de recomandare cu obiectivul de a indica poziția Parlamentului în legătură cu încheierea acestui acord și o propunere de rezoluție, moțiune de rezoluție care se alătură recomandării pentru a clarifica motivele care justifică propunerea de recomandare prezentată de doamna raportor. Parlamentul European trebuie să-și dea acordul la înche- pentru încheierea acordului de parteneriat între Uniunea Europeană și Turkmenistan. A, a, acestea fiind spuse, dau cuvântul doamnei raportor Nicolai, vă rog. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Am să folosesc uh, limba mea nativă pentru a nu fi interpretări în legătură cu acest raport. Uh, în ceea ce privește moțiunea pentru rezoluție, am dorit ca ea să reprezinte un echilibru între ceea ce Turmenistanul are nevoie și anume de suport democratic și ceea ce Uniunea uh, Europeană are nevoie și anume de a susține în proxima vecinătate a frontierelor ei o stabilitate democratică și economică absolut necesară uh, pentru ambele părți. În uh, ultima perioadă, dezvoltarea Turkmenistanului, sigur, susținută și de banii obținuți din resursele energetice, uh, Uh, a reușit să uh, dezvolte un standard uh, minim de viață care poate fi numit decent și spun asta pentru că am apelat la surse de informare directă, am făcut vizite în Turmenistan, stând de vorbă nu numai cu oficialitățile, ci și cu uh, membrii uh, și cu oamenii normali, cu oamenii simpli, cu corpul diplomatic acreditat la Akshabat. Uh, de la bun început doresc să precizez că um, în spiritul valorilor Uniunii Europene dialogul și cooperarea trebuie să fie privilegiate și cred că uh, regiunea uh, Asiei Centrale trebuie să fie în agenda uh, cooperării noastre, nu numai în uh, ceea ce privește interesul și dialogul uh, pe baze economice, dar ci și în ceea ce privește suportul și interesul pentru o stabilitate democratică absolut necesară pentru asigurarea securității în proxima vecinătate a Uniunii Europene. Uh, cred că și Parlamentul European și Consiliul European uh, au nevoie ca acest uh, acord să fie încheiat pentru că nu ne putem implica ca o forță activă decât în măsura în care avem un cadru juridic relevant. Uh, dialogul uh, dintre Uniunea Europeană și Turkmenistan are nevoie de o uh, reglementare juridică, de o forță juridică care să îl facă să devină un dialog susținut și eficient. Cred că trebuie să punem sub semnul întrebării o serie de prejudecăți care circulă datorită unui anumit tip de informare și aș dori să vă precizez că uh, Uh, sunt absolut convinsă că, că Turkmenistanul nu mai reprezintă sau nu a reprezentat uh, ceea ce Nord, Corea de Nord reprezintă în uh, peisajul democratic al lumii. Sigur, nu poate fi compatibilizat sau comparat cu standardele democratice înalte care există în Uniunea Europeană, însă progresele realizate în urma schimbării de regim politic merită notate. Uh, ceea ce este relevant este faptul că actorii uh, semnificativi în democratizarea acestei țări uh, vin din structurile Națiunilor Unite prezente la Akshabat în foarte multe programe și doar dintr-un singur proiect european realizat de Europa House și din punctul meu de vedere cred că trebuie să ne mobilizăm, să fim furnizori de standarde democratice acolo și să întărim proiectele Uniunii Europene care vizează de drepturile omului în zona Turmenistanului și nu numai. Uh, am salutat prezența organizațiilor neguvernamentale, o prezență de dată recentă, care încearcă, într-o cultură diferită de cultura europeană, să uh, implementeze standarde care să compatibilizeze și să susțină un dialog între cele două spații. Uh, cred că interesul Uniunii Europene este de a colabora cu toți vecinii relevanți, iar Turkmenistanul este uh, în Asia Centrală un vecin relevant pentru Uniunea Europeană. Sigur, uh, în continuare sunt alți jucători politici care sunt semnificativi în zonă, mă refer la Rusia, la China, uh, Uh, care au un uh, potențial de relație economică mai de tradiție în ceea ce privește Rusia, mai recentă în ceea ce privește China și nu pot să subliniez deschiderea Turkmenistanului pentru o cooperare globală. Ieri la Tribuna Națiunilor Unite președintele declara disponibilitatea pentru a colabora cu India în sensul furnizării de gaze naturale. Uh, Cred că orice proiect uh, de cooperare care are, așa cum spuneam, un dublu sens este unul pozitiv și pentru aceea vă cer să susținem uh, uh, acest acord pentru că el ne dă posibilitatea să fim actori relevanți în zona Asiei Centrale, iar din punctul meu de vedere ă, această zonă și implicit Turmenistanul trebuie să constituie priorități ale politicii externe a Uniunii Europene și în contextul ă, intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona a noului serviciu de acțiune externă, sper că prezența Uniunii Europene în această zonă va fi una semnificativă. Vă mulțumesc, aștept uh, comentariile și întrebările dumneavoastră. Mulțumesc, colegă Nicolai. Uh, Mulțumim, doamne Nicolai. Del, dei, dei relatorii umbră. Acum uh, vor lua cuvântul raportorii din umbră. Eh, domnul Peterle, primul din partea PP-ului, vă rog. Lepa, gospod predsedujoči. Eh, jaz sem vesel eh, dela, ki ga je opravila poročev. Da, mulțumesc. Țin să spun că sunt mulțumită de activitatea doamnei raportor. Cred că abordarea a fost una extrem de responsabilă și țin să spun că înțeleg și dilema cu care se confruntă și înțeleg și sugestiile finale făcute de a stabili un cadru juridic pentru cooperare. Discutăm despre acest uh, stat din Asia Centrală care rămâne singurul deocamdată cu care nu avem o bază pentru cooperare. De fapt, am tratat acest subiect am tratat subiectul lucrurilor care ar trebui să fie prioritare, lucru, am tratat subiectul intereselor care ar trebui tratate și eu consider că, din acest punct de vedere, raportul conține toate elementele necesare. Se pune accentul pe respectarea valorilor și principiilor care stau la baza Uniunii Europene, un element absolut necesar în oricare acord de acest gen. Sigur, există încă probleme cu libertatea de expresie în acest stat, cu libertatea de uh, manifestare, cu statul de drept uh, și așa mai departe. Uh, independența ONG-urilor nu este permisă în acest stat, uh, nu avem reprezentare acolo. Se știe, de asemenea, că nici măcar Crucea Roșie nu poate opera în Turkmenistan. Medicii Fără Frontiere și aceștia părăsesc Turkmenistanul și există probleme uh, privind uh, părăsirea granițelor statului. Am spus deja că ONG-urile întâmpină mari probleme. Deci, toate aceste lucruri pun o serie de dileme. Fie așteptăm uh, adoptarea acestui acord și așteptăm să se întâmple ceva pozitiv între timp. Asta date fiind schimbările din ultimii ani și faptul că, într-adevăr, Turkmenistanul s-ar putea îndrepta în direcția bună. Sau facem, cum a sugerat Comisia, și uh, mergem uh, pe linia, pe linia încheierii acestui acord, pur și simplu. Există mai multe opinii în favoarea încheierii acordului. Și cred că dacă optăm pentru acest acord, cel puțin vom avea măcar un cadru juridic în baza căruia să ne urmărim interesele într-o manieră mult mai propice decât am făcut-o până acum. Personal, de ceva vreme eu sunt convins de faptul că întreaga regiune și fiecare stat în parte din Asia Centrală ar trebui privit ca făcând parte dintr-o zonă de mare importanță strategică pentru Uniunea Europeană. În acest context, consider că ar trebui să întreprindem pași mici, individuali, pentru a ne asigura de faptul că îmbunătățim astfel situația din zonă. Astfel, în acest context, sprijin pe deplin ceea ce este conținut în raport și anume ideea de a continua și de a încheia acordul. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Peterle! Are cuvântul din partea EFT, domnul Belder. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Eh, we kunnen hier wel spreken. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbim despre dosarul Turkmenistan, pe care l-am eh, examinat eh, timp de ani de zile. Nu e o situație foarte simplă, pentru că există foarte mult nisip acolo de care trebuie să ne delestăm, dacă e să folosesc o metaforă. Am uh, citit cu mare interes uh, raportul uh, doamnei Nicolae. Aș dori să vă mulțumesc pentru, pe această cale. Trebuie să mărturisesc însă că am o anumită șovăială în legătură cu uh, o îmbunătățire existentă sau nu în climatul social. Și cred că ar fi o idee foarte bună să uh, avem, să încheiem un astfel de acord, însă, pe de altă parte, dacă ne uităm la uh, libertatea de cult, de exemplu, suntem siguri, pur și simplu, că organizațiile din această țară, asociațiile, din păcate, încă se confruntă cu probleme. Uh, și în uh, regimul trecut și și astăzi. De fapt, nu cred că putem să vorbim de o adevărată uh, libertate de cult acolo. Nu e valabil acest lucru doar pentru creștini, ci și pentru persoanele de alte religie. Eu aș dori să critic alineatul 13, care din acest punct de vedere mi se pare puțin cam problematic în formularea sa actuală. Pentru că se spune că uh, ar trebui ca uh, creștinii, ca și celelalte minorități religioase să se poată bucura de libertate de cult. Deci, acestea fiind spuse, știu că avem de-a face cu o dilemă și că sunt într-adevăr imperfecțiuni, trebuie să facem critici, e datoria noastră, însă cred că în final e în interesul nostru să încheiem un astfel de acord, tocmai pentru a încerca să încercăm să influențăm situația, pentru a ajunge la rezultate concrete în următoarele săptămâni. Deci cred că va trebui să uh, negociem și să uh, continuăm să avem consultări cu partenerii noștri, însă, așa cum spuneam, situația este destul de complexă. Sunt conștient de acest lucru. Însă, încă o dată, cred că atunci când e vorba de libertatea de cult, de libertatea de religie, trebuie să încercăm să obținem rezultate uh, mai concrete. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Hautala, președintele Subcomisiei uh, pentru Drepturile Omului. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Uh, și eu sunt raportor din umbră din partea verzilor. Cred că avem aici o șansă unică să lămurim și să clarificăm felul în care Parlamentul European va folosi competențele sale de acord oficial în uh, ce privește acordurile internaționale. Și sper că cu acordul doamnei raportor și al comisiei noastre să reușim să, să încercăm să acordăm o atenție strânsă a felului în care înțelegem cum măsuri suplimentare în uh, această politică de angajament, de uh, implicare, uh, de uh, acorduri de parteneriat și uh, uh cooperare vor duce la o îmbunătățire a situației drepturilor omului și a statului de drept din uh, această țară. Uh, dacă am ascultat cu atenție, nici raportorul și nici uh, raportorii din umbră nu au negat faptul că persistă probleme importante în această țară. Deci, iată care este propunerea mea. Cu acordul dumneavoastră, aș propune colegilor mei de la subcomisia mea să organizăm o audiere ad hoc împreună cu Comisia și cu câteva organizații internaționale foarte importante, cel mai târziu în 14 octombrie, deci la reuniunea din 14 octombrie, cu participarea, bineînțeles, uh, întregii comisii, sigur că și doamna raportor trebuie să-și dea acordul, ar trebui să vedem cum o astfel de politică de angajament ne-ar putea ajuta să uh, îmbunătățim situația. Deci, propunerea mea concretă ar fi ca, dacă se poate, să amânăm termenul de depunere a amendamentelor pentru a avea această ocazie de a aprofunda această situație, mai ales legată de uh, democrație, statul de drept și drepturile omului. Ceea ce înseamnă că ar trebui să acceptăm data de 16 octombrie ca termen uh, limită de depunere a amendamentelor. Apoi, e o confuzie în ce privește temeiul juridic în legătură cu drepturile omului în Turkmenistan se pare că nu suntem suficient de conștienți de faptul că noul acord comercial interimar a intrat în vigoare în 1 august 2010. Nu știu dacă mă înșel, vă rog să mă corectați dacă greșesc. Și aici se pare că avem posibilitatea de a uh, coopera în domeniul drepturilor omului. Deci avem mai mult la dispoziție decât vechiul acord din 1999, de pe vremea comuniștilor, uh, Uniunii Sovietice. Uh, de ce uh, eu spun că ar trebui să stabilim o delegație la Ashgabat înainte de a încheia un acord de cooperare și de parteneriat. Știm că în alte cazuri delegația exista acolo înainte de uh, semnarea unui astfel de acord de cooperare și de parteneriat. E foarte important să nu uităm că Parlamentul European, în rezoluția sa din aprilie 2009, a spus că a, a stabilit patru sau cinci repere foarte importante pentru încheierea acestui acord uh, comercial, care, așa cum am spus, este deja în vigoare. Și aș dori să le trec în vedere. În primul rând, și acest lucru a fost menționat și de domnul Peterle, Parlamentul a solicitat ca odată cu intrarea în vigoare a acordului comercial interimar, deci nu a Uh, acordului de care discutăm astăzi, ci de acordul comercial, Turkmenistanul ar trebui să permită uh, uh, Comitetul Internațional al Curcii Roșii să acționeze liber în Turkmenistan, apoi să elibereze toți prizonierii, prizonierii de conștiință, să elimine obstacolele puse de guvern pentru călătoriile în străinătate, să permită accesul liber al ONG-urilor și militanților pentru drepturile omului să, acți- să, să monitorizeze uh, aceste progrese. Dragi colegi, mă întreb dacă uh, suntem cinstiți cu noi înșine. Uh, dacă procedăm doar la modul idealist, considerăm că un pas în plus ar putea duce la rezolvarea acestor probleme care sunt reale, care am recunoscut că încă există în Turkmenistan. E adevărat că există câteva progrese. De exemplu, Turkmenistanul a ratificat convenția, convențiile ONU cele mai importante însă nu suntem convinși că ele sunt cu adevărat puse în aplicare. Și de asemenea aș mai dori să menționez un lucru, faptul că Comisia Europeană, din câte știu, a efectuat o vizită de lucru în Turkmenistan în urmă cu o lună și că Parlamentul European se așteaptă ca Comisia să raporteze comisiilor competente din Parlamentul European în legătură cu rezultatele acestei vizite. Având în vedere că Comisia e prezentă în sală și că e gata să răspundă la întrebările noastre, aș dori să întreb Comisia dacă poate să ne pună la dispoziție o analiză cuprinzătoare a progreselor înregistrate în uh, respectarea acestor repere, a acestor criterii pe care Parlamentul le-a fixat în 2009 și cum aceste Uh, uh, acestea se integrează în acordul de parteneriat și de cooperare. Ne poate confirma Comisia că există un temei juridic de cooperare în acest uh, acord de interimar comercial? cu Turmenistanul. Mulțumesc, domnule președinte, pentru răbdare, dar cred că și în numele comis- subcomisiei pe care o reprezint, cred că e corect să punem aceste subiecte pe tapet acum, înainte să ne dăm acordul la acest acord. Mulțumesc foarte mult! o intervenție foarte interesantă și sperăm că va primi răspunsuri pe măsura uh, întrebărilor. Am uh, încheiat uh, lista raportorilor din umbră cu uh, colega Lözing. Mulțumesc. Sunt de acord cu uh, intervențiile antevorbitorilor mei, în special cu, cu abordarea propusă de doamna Hautala. Nici eu nu înțeleg de ce acum doamna Nicolae este de părere că s-a atins momentul atingerii, a, momentul încheierii acordului. Am încercat să înțeleg și să analizez situația din Turkmenistan și uh, este foarte dificil, pentru că, iată, am uh, mai multe rapoarte ale ONG-urilor care sunt extrem de rezervate în ceea ce privește situația drepturilor omului în Turkmenistan. Uh, dacă am încheia acum acordul, atunci, în opinia mea, ar persista pericolul ca uh, Uh, drepturile omului să fie subordonate intereselor economice și politice ale statelor. Așadar, uh, cred că nu este o situație inacceptabilă. Nu aș dori să intervin foarte mult pentru că s-a vorbit deja foarte mult pe acest subiect, dar în acest context, uh, grupul pe care îl reprezint cu ONGL respinge un potențial acord și uh, susțin uh, calea propusă de doamna Hautala. Mulțumesc! Acum ajungem la finele discuției. Doamna Gomes va avea cuvântul și apoi de la comisie uh, vom auzi și informațiile relevante. Aveți cuvântul, doamna Gomes. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Uh, sunt de acord cu ceea ce a spus doamna Hautala de la Subcomisia pentru Drepturile Omului am primit și eu informații din diferite surse și iată ce rezultă descriind situația drepturilor omului în Turkmenistan. Raportul în sine ne arată, de fapt, că nu suntem în situația de a fi de acord cu un astfel de precedent, pentru că am creat, de fapt, un, un precedent serios în sacrificarea drepturilor omului pentru interesele economice. Ei bine, avem aici niște interese economice care pot fi dezvoltate și fără un acord și care uh, și, și fără un acord poate fi uh, creată o delegație la Ashgabat. Deci putem să trăim și fără acest acord, pentru că acest acord, de fapt, ar oferi sprijin politic unui regim care în continuare are un comportament absolut uh, neadecvat în ceea ce privește respectarea drepturilor omului, în ceea ce privește uh, nepermiterea partidelor politice să activeze, uh, interzicerea libertății de expresie uh, a presei, interzicerea cetățenilor de a călători în afara granițelor, uh, restricționarea activităților ONG-urilor, corupția și așa mai departe. Deci, în acest context, eu nu pot să concep faptul că Parlamentul își poate da acordul pentru semnarea acestui document. Am auzit propunerea doamnei Hautala și sunt de acord cu ea și cred că nimic nu stă în calea Comisiei de a dezvolta relații economice cu Turkmenistanul și fără acest acord. Asta, evident, ținând seama de faptul că uh, avem uh, situația în care Turkmenistanul nu este un partener credibil, având în vedere modul în care drepturile omului nu sunt respectate acolo. Așadar, după cum s-a spus deja, aș dori să aflu ce are de spus Comisia după vizita de lucru făcută în septembrie în Turkmenistan. Potrivit tratatului de la Lisabona, articolul 218, paragraf 2, acest Parlament este îndreptățit să primească informațiile necesare de la Comisie. Și Totodată, aș dori să știu cum anume drepturile omului și democrația și instrumentele aferente acestor principii sunt utilizate astfel încât oamenii să fie sprijiniți în lupta lor pentru respectarea drepturilor omului fără a fi controlați de autorități. Și, de asemenea, aș dori să știu ce activități sunt întreprinse în sprijinirea drepturilor omului, activități din partea Comisiei pentru a sprijini Turkmenistanul și instrumentele ce deja există acolo. În concluzie, avem într-adevăr o problemă foarte serioasă aici. Nu este vorba pur și simplu despre Turkmenistan, este vorba despre semnalul pe care Parlamentul îl va transmite Comisiei și Consiliului în ceea ce privește celelalte potențiale acorduri, acorduri în pregătire, care pot să aibă și ele consecințe extraordinare în ceea ce privește respectul legii, respectul, respect, respectarea statului de drept în aceste țări. Regret, dar uh, nu pot să-mi imaginez situația în care Parlamentul va adopta un raport care la paragraful 7 spune că uh, deplânge lipta de coerență și uh, în discursul uh, Parlamentului și în acțiunile pentru respectarea drepturilor omului. E bine, eu cred că instituția noastră nu a fost incoerentă și cred uh, mai degrabă că instituția noastră a fost cea mai coerentă din construcția europeană. Asta când vine vorba de implicarea pentru drepturile omului. Așadar, nu pot fi de acord cu această formulare. Mulțumesc! Grazie, se posso uscire per un attimo dal mio ruolo. Mulțumesc. Dacă pot să-mi ies din rolul de președinte, un moment. Mă declar absolut de acord cu intervenția colegei Gomez, colegei Autala, colegei Lözing și așa mai departe. Revenind acum la rolul meu de președinte, dau imediat cuvântul doamnei Axel Neisen din partea Comisiei. Hello, uh, my name is Axel Nikes. Many thanks for giving me... Mulțumesc, numele meu este Axel Nikes și vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați dat cuvântul astăzi aici. Uh, de la 1 septembrie lucrez uh, la Oficiul pentru Turkmenistan. Înțeleg pe deplin îngrijorările exprimate de eurodeputați astăzi aici. S-a spus că situația drepturilor omului este departe de a atinge orice fel de standard internațional. Și, desigur, suntem pe deplin conștienți de acest lucru și nu încercăm să ascundem dificultățile ce există în Turkmenistan și problemele cu care se confruntă cetățenii. Aș dori însă în intervenția mea să subliniez un aspect. Nu există niciun cadru juridic și faptul că acesta nu există noi uh, ne, ne, îngrijorea, ne um, uh, îngreunează activitatea noastră în Turkmenistan în ceea ce privește respectarea drepturilor omului. Pentru că neavând o bază juridică pe marginea căreia să acționăm, nu putem să mergem mai departe. În opinia mea, avem nevoie de așa ceva. În ceea ce privește aspectele tehnice, deocamdată avem cadrul juridic Uh, al uh, acordului semnat în 89 cu fosta Uniune Sovietică. După cum a spus doamna Hautala, în anul acesta, pe 1 august, a intrat în vigoare un acord interimar comercial, dar acesta nu reprezintă un cadru juridic pentru ca noi să putem uh, iniția un dialog concret în ceea ce privește situația drepturilor omului în Turkmenistan. Încă o dată, repet faptul că acest acord se bazează pe promovarea democrației și pe respectarea drepturilor omului. Nu este un cadru juridic în sine pentru a merge mai departe cu o agendă proprie. Așadar, dacă vrem să acționăm într-o manieră constructivă și să ne implicăm pentru respectarea drepturilor omului, trebuie, în opinia noastră, să uh, avem un acord, un, un uh, acord de cooperare și parteneriat cu Turkmenistanul. Pentru că relațiile noastre sunt limitate, uh, am resimțit oarecare izolare și nu, am, uh, nu avem în Turkmenistan o îmbunătățire a situației așa cum ne-am dorit-o. În 2007, uh, după alegerea noului președinte, Bedi Mohamedo, uh, într-adevăr au avut loc îmbunătățiri. Dar să nu uităm că încă mai sunt lucruri de făcut. Totuși, în ultimul timp, au, au existat câteva îmbunătățiri și, dacă doriți, o să vă pot enumera câteva astăzi. Am văzut îmbunătățiri concrete în ceea ce privește restricțiile interne de călătorie în cadrul Turkmenistanului, asta cu toate că restricțiile de călătorie în afara statului nu sunt pe deplin ridicate. Există o instituție pentru democrație și drepturile omului care a fost uh, creată la Ashgabat. Avem cu această instituție relații bune de cooperare. Există o comisie de stat creată de asemenea pentru a ține cont de apelurile făcute de cetățeni în ceea ce privește agențiile de implementare a legii. Și, în opinia mea, cea mai tangibilă reformă adoptată recent, în mai 2010, se referă la următorul lucru. La o nouă curte penală care tratează um, teme precum uh, termenul maxim de sentință pentru crimele grave și așa mai departe. De asemenea, liderii turcmeni au făcut apel la deschiderea unui sistem multipluripartit și, într-adevăr, am subliniat faptul că există acum și un partid al fermierilor în Turkmenistan. S-au făcut o serie de anunțuri și le urmărim îndeaproape în ceea ce privește reforma legislativă, inclusiv în sistemul judiciar și în sistemul mass media. Așadar, acestea sunt doar câteva exemple de reforme pozitive. Sunt de acord cu faptul că așteptările, pretențiile noastre nu sunt, uh, pe de, nu sunt pe deplin satisfăcute, dar cel puțin se de, îndreaptă în direcția cea bună. Uh, Țin să spun de asemenea că partenerii noștri din Turkmenistan au manifestat clar dorința de a coopera pe mai departe cu Uniunea Europeană. Desigur, aceștia nu militează în primul rând uh, pentru problema drepturilor omului, ci exprimă în primul rând dorința manifestării unei noi deschideri și în acest sens avem semnale pozitive. Așadar, pot să spun că avem două opțiuni. Fie uh, ne întoarcem, întoarcem spatele și nu profităm de această deschidere așa cum ar trebui și pierdem astfel orice șansă de a avea un acord cu un partener, potențial partener cheie în regiune. Nu discutăm despre, despre interesele economice, nu discutăm doar despre interesele economice, ci discutăm despre Uh, interesele cetățenilor, în primul rând. Și trebuie să nu uităm că Turkmenistanul poate să joace un rol important în stabilizarea țării în contextul războiului în Afganistan. Avem și acest aspect important pe care ar trebui, desigur, să-l luăm în considerare. Un alt aspect important, și nu o să-l ascund, este următorul – trebuie să ne implicăm pentru diversificarea uh, resurselor energetice. Și recunosc în fața dumneavoastră că trebuie să păstrăm un echilibru sănătos între promovarea drepturilor omului în Turkmenistan, pe de o parte, și propriile noastre interese energetice din regiune. Și ar trebui să avem un echilibru prudent, recunosc. Ratificarea acordului de cooperare și parteneriat ne poate ajuta în acest sens pentru a ne îndrepta către un echilibru adevărat. Așadar, am dorit doar să răspund la câteva chestiuni ridicate de doamna Hautala și doamna Gomez. Mă refer la vizita recentă menționată. A avut loc un dialog în iunie privind drepturile omului la Așcabar și au fost ridicate o serie de chestiuni în ceea ce privește reperele menționate de dumneavoastră. Ei bine, aceste repere sunt cât se poate de clare. Uh, vorbim despre accesul Crucii Roșii la prizonieri și a comunității internaționale, lista cazurilor uh, personale pe care le uh, tratăm, cazuri de tortură, cazuri de nerespectare a libertății presei și așa mai departe. Deci au fost ridicate aceste probleme la dialog și deși dezbaterea nu este una facilă, cel puțin ea există și iată s-a desfășurat în a treia rundă. Așadar, după cum a spus doamna Gomez la acest subiect, se pune întrebarea cum putem să utilizăm instrumentele de respectare a drepturilor omului și instrumentele democratice. După cum am spus, Turkmenistanul a ratificat majoritatea convențiilor internaționale promovând drepturile omului și democrația. Trebuie acum să știm cum anume uh, vor fi implementate acestea. Menționez că pentru 2011 și pentru 2013, pentru acest interval, avem o serie de acțiuni asupra cărora s-a, de, uh, s-a luat deja o decizie, acțiuni care includ uh, inclusiv raport privind buna guvernanță, raport privind uh, sistemul judiciar și vom, ne vom continua eforturile îndreptate către reforma educațională. Un subiect pe marginea căruia credem că putem să ne aducem plus valoarea și putem să ne axăm uh, pe legea educației ca fiind o prioritate, pentru că, iată, și președintele Turkmenistanului a spus acest uh, lucru. Vă mulțumesc pentru atenție, sper că nu am vorbit prea mult, oricum vă stau la dispoziție pentru orice fel de întrebări. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Înainte de a da cuvântul uh, din nou uh, doamnei raportor Norica Nicolai pentru concluzii, dacă suntem cu toții de acord, putem decide să amânăm termenul pentru amendamente și să lăsăm secretariatul să fixeze data definitivă, limita. Dacă nu sunt obiecții, așa vom face. Are cuvântul pentru concluzii doamna Nicolae. Mulțumesc, uh, domnule președinte. În ceea ce privește amânarea pentru termenului pentru depunerea amendamentului, sunt de acord. Eu cred că nu trebuie să împiedicăm Parlamentul să uh, se implice și să ia o decizie prin cunoașterea tuturor elementelor. Uh, sigur, am vorbit despre benchmark-uri. Sunt șase, nu sunt cinci ele sunt parțial, parțial subliniez, uh, uh, pe cale de a se realiza în uh, Turkmenistan și, așa cum sublinia Comisia, este o mare diferență între ceea ce se întâmpla sub regimul Niazov și ceea ce se întâmplă sub regimul Berti Muhamedov. Stimați colegi, avem de luat o decizie politică. Putem lăsa o țară în izolare și să ne mulțumim, să criticăm lipsa de standarde democratice. Avem, deci, de optat între a critica și a te detașa, ci și a te implica și a susține o democrație, o democratizare reală. Eu cred că implicarea înseamnă să reușești să-ți impui standardele cu inteligență, cu o politică susținută, pentru că numai în acest mod Uh, îți poți finaliza o opțiune de viziune, dacă vreți, politică și filozofică democratică. Altfel, ești un spectator la o lume care se poate deteriora și cred că asta este o complicitate care nu este normală pentru standardele și valorile noastre. Bine, grație, pasiam. Bine, mulțumesc. Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi atunci. E vorba de proiectul de recomandare pentru protocolul uh, de parte, la acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și Republica Moldova, proiect de recomandare în legătură cu încheierea unui protocol la acord de uh, Um, parteneriat și cooperare între comunitățile europene și statele membre pe de o parte și Republica Moldova pe de altă parte. Protocolul privește un acord cadru între UE și Republica Moldova în legătură cu principiile generale ale participării Republicii Moldovei, Moldova la programele și agențiile Uniunii Europene. Chiar în ziua semnăturii protocolului uh, la Chișinău a apărut uh, acest aspect și Parlamentul este chemat să-și exprime punctul de vedere pe această temă. Îi dau imediat cuvântul domnului raportor Graham Watson să ne prezinte proiectul de recomandare. Vă rog. Grazie, președinte. Uh, Tentero di essere breve. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să vorbesc cât mai pe scurt. Domnule președinte, provocările cu care se confruntă Moldova sunt foarte diferite de cele cu care se confruntă Turkmenistanul, despre care colega mea, Norica Nicolai, va vorbit pe larg sunt uh, totuși la fel de interesante și merită atenția noastră deosebită. Țara organizează a treilea rundă de alegeri în doi ani. Um, președintele în curs Gimpu a dezolvat Parlamentul uh, și a organizat alegeri generale pentru data de 28 noiembrie. Ni s-a cerut să ne exprimăm poziția în legătură cu proiectul la, partener, la acordul de parteneriat și, co- și uh, cooperare care există între Uniunea Europeană și Moldova. Relațiile noastre au fost bune, dorim uh, să le accelerăm și trebuie să facem eforturi uh, cât mai mari pentru a ajuta guvernul Moldovei să arate cetățenilor că apropierea actuală de Uniunea Europeană poate să aducă avantaje tuturor, nu doar sprijin financiar, ci și uh, facilitarea vizelor, um, relații comerciale um, și alte uh, implicații ale viitorului acord de asociere pe care îl dorim. Acest protocol, domnule președinte, se bazează pe abordarea generală adoptată de Uniune pentru a permite țărilor partenere uh, vecine, deci din parteneriatul de vecinătate, să participe la agențiile și programele comunitare. Participarea în fiecare program necesită uh, un memorandum de înțelegere între părți și necesită angajamentul țărilor um, participante la parteneriat să contribuie financiar la program. Bineînțeles, dacă dezvoltăm astfel de acorduri cu Moldova, e nevoie de stabilitate politică și un avânt uh, democratic, evoluții democratice pentru aplicarea protocolului. Uh, situația politică actuală de stagnare în uh, Moldova ne îngrijorează și am hotărât să trimitem o delegație ad hoc în curând. Suntem nerăbdători să mergem acolo pentru a ne întâlni cu toate părțile și apoi să vă spunem care este situația. Dar uh, ni se pare potrivit să aprobăm această decizie a Consiliului pentru încheierea protocolului la acordul de parteneriat și cooperare. Grazie, colega Watson. Le stat... Mulțumesc, domnule Watson, ați fost foarte convingător. Există un consens unanim în legătură cu raportul dumneavoastră, deci ne oprim aici deocamdată și ne vedem pentru uh, ședința biroului uh, la ora 11 și un sfert. Mulțumesc! Ritiro quanto detto, relator. Retrag ceea ce am spus, domnule raportor Watson, pentru că doamna Macovei dorește să ia cuvântul. Nu am văz, nu am văzut gestul. Deci, iată, nu am fost chiar așa de convingător. Vom vedea ce va spune doamna Macovei. Eu sper că ați fost totuși convingător. Well, I, I, I think I should say something as... Cred că ar trebui să spun ceva în sensul că doresc să sprijin ce a spus Graham și că încă o dată trebuie să încurajăm și să sprijinim forțele democratice în uh, alegerile următoare independent de culoarea sau de apartenența politică, pentru că aceste forțe democratice se luptă cu Partidul Comunist. Și mă refer la Partidul Comunist și nu la Partidul Socialist. Deci așteptăm cu nerăbdare să mergem în Moldova în octombrie. Se ajunge la onorevole Belder. Domnul Belder dorește să ia cuvântul? Foarte pe scurt, domnule președinte. Îl sprijin și eu total pe domnul Watson, uh, sprijin eforturile depuse de el, pentru că în țara mea au avut loc inițiative cetățenești uh, foarte însemnate pentru a încerca să se încurajeze IMM-urile și investi, uh, investitorii să meargă în Moldova. Să nu uităm că e o țară extrem de săracă și au avut loc mișcări de Uh, protest în Republica Moldova recent și noi în Parlamentul European am dorit să luăm măsuri pentru ca situația acolo la fața locului să se îmbunătățească în uh, folosul cetățenilor de acolo, ceea ce înseamnă că noi, Parlamentul European, trebuie să subliniem clar că suntem de partea cetățenilor din această parte a Europei. Una verifică su altri interventi mai verific, nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Uh, ca de obicei, uh, colegul Watson se bucură de aproape, quasi unanimitate.